și domnilor, primul punct pe ordinea de zi de astăzi este o dezbatere comună privind Serviciul European de Acțiune Externă. Avem raportul doamnei Gresle și a domnului Rivelini privind modificarea rezoluției privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunităților europene în ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă și avem raportul domnului Rapcai de asemenea privind modificarea statutului funcționarilor comunității europene și a regimului aplicabil celorlalți agenții ai comunităților și, în fine, raportul Gualtierii Surian privind proiectul de buget rectificativ, secțiunea 2, Consiliul European și Consiliul, precum și secțiunea 3, Comisia și secțiunea 10, Serviciul European de Acțiune Externă. Stimați reprezentanți ai Comisiei Europene, doamnă înalt reprezentant, domnule Șefcevici, domnule Lewandowski, stimați reprezentanți ai Consiliului, care tocmai intră în sală, Uh, pentru că s-au blocat în trafic. Uh, ei în câteva minute își vor ocupa și ei locurile aici. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, suntem pe cale să încheiem ultima etapă a unui proces legislativ și interinstituțional fascinant, o adevărată aventură, dacă doriți, și anume crearea unui serviciu ambițios, uh, responsabil și orientat spre viitor. Textele legislative pe care le avem în fața noastră, amenda, uh, amendamentul la uh, regulamentul CE, bugetul financiar și statutul funcționarilor, le discutăm astăzi, le votăm mâine și le reprezintă un rezultat de succes în urma luni de negocieri susținute între instituțiile europene. Suntem uniți de un scop comun și anume cum să organizăm o voce unică pentru Uniunea Europeană pe scena mondială, care să ne aducă mai mult respect și mai, să fim mai bine ascultați datorită ei. Parlamentul și-a luat foarte în serios uh, responsabilitatea în ce privește această acțiune și suntem convinși că în uh, relațiile externe, precum și în alte zone de activitate, interesele comunitare trebuie să fie cele mai importante. Așadar, așteptăm cu nerăbdare dezbaterea de astăzi, dezbaterea finală și, de asemenea, suntem și mai nerăbdători să vedem lansarea serviciului la 1 decembrie 2010, serviciului de acțiune externă, la un an așadar de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Începem cu raportorii noștri. Primul raportor, doamna Gresle, aveți cuvântul, doamnă. Dent, Lady Ashton, Han, Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, stimați reprezentanții ai uh, Consiliului, stimați colegi, E clar că așteptăm cu toții cu nerăbdare intrarea în funcțiunea a acestui uh, serviciu european pentru acțiune externă. Îi urez foarte mult succes. Instituțiile au arătat că pot face față provocărilor. Parlamentul a fost parte uh, integrantă a soluției, am luat decizii rapide, uneori poate prea rapide. Acest uh, serviciu este un teren necunoscut și uh, e clar că pune provocări la nivel bugetar și, de asemenea, organizațional. Caracterul hibrid al acestui serviciu rămâne o preocupare pe termen lung și asta nu doar din uh, punct de vedere al eficienței, ci și din punct de vedere al uh, posibilităților noastre de a controla activitățile acestui serviciu. Iar rapoartele noastre încearcă să găsească soluția optimă pentru aceste probleme, soluție optimă pe care să le uh, arătăm cetățenilor. Am uh, pus accent pe importanța Parlamentului, pe puterea de a controla a Parlamentului. Am uh, impulsionat de asemenea puterea de responsabilizare. Am arătat tuturor că Parlamentul European are un, o importanță cheie la nivel de buget și stabilire a bugetului. Am stabilit sinergii prin intermediul contabilității și registrelor interne ale comisiei. Am, ne-am arătat uh, uh interesul pentru utilizarea eficientă a fondurilor. În orice caz, acest serviciu rămâne în continuare pe ordinea de zi și, de asemenea, descărcarea de gestiune a acestui serviciu. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această re- reușită. Uh, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și reprezentanților secre- uh, secretariatului. De asemenea, vreau să le mulțumesc reprezentanților uh, președinției belgiene care au depus un efort sus- susținut. Rămâne de pe viitor problema eficienței acestui uh, Serviciu European de Acțiune Externă, care nu este încă suficient de bine stabilită. Domnule președinte, uh, cred că am trei minute la dispoziție. Îmi cer scuze. Președintele, Uh, vă propunem uh, să vă dăm un minut la sfârșit, dar dacă vreți, puteți să-l folosiți acum. Deci atunci aveți trei minute, vă rog. Vă mulțumesc. Cât de profesionist poate fi un serviciu care nu-și cunoaște încă responsabilitățile? Încă nu am stabilit responsabilitățile și ar trebui să facem asta cât mai curând cu putință. Creșterea personalului trebuie să fie considerată foarte importantă. Uh, Tratamentul preferențial al diplomaților din statele membre ne îngrijorează în, con- în uh, continuare, pentru că trebuie, uh, bineînțeles, să discutăm despre aspectele acestea din cauza faptului că nu ne dorim ca vechea Europa să fie, preferen- uh, să fie tratată într-o manieră pro- preferențială, iar toate acestea trebuie să re- fie rezolvate pentru a avea succes la nivel european și mondial. Președintele, mulțumesc, v-ați încadrat perfect în cele trei minute. Domnul Crescențio Rivelini, aveți cuvântul. Grazie, președinte, onorevoli colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Lady Ashton, legat de reglementările financiare ce se aplică SAE, regulile de bază, normele de bază și standardele ce se aplică altor uh, servicii diplomatice ar trebui să se aplice și în acest caz, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Astfel s-ar unifica activitatea Comisiei și Consiliului și personalului din serviciile diplomatice naționale și se va reprezenta astfel Uniunea Europeană pe scena mondială. S-au făcut eforturi importante pentru crearea acestui serviciu, însă există și riscuri care ar putea cauza probleme în cazul structurilor descentralizate din toată lumea. Mai ales mă gândesc la responsabilitatea financiară a celor care trebuie să conducă sistemul financiar pentru acest serviciu. În timp ce tratatul de la Lisabona extinde mult prerogativele Parlamentului și a identificat că a spus că acesta este singurul organism reprezentativ uh, printre mm, instituțiile europene, serviciile externe fiind inițial monopolizate de Comisie și Consiliul, care au încercat să organizeze totul pe baza unei logici interguvernamentale ce contrazice metodele comunitare. După discuții nelungate cu Comisia și cu Consiliul, noi la președinț- și cu președinția belgiană am uh, pus la punct o primă versiune ce consolidează rolul Parlamentului, îl sporește și îl aduce în centrul dezbaterii europene. În principiu, Comisia va trimite o prezentare completă, exhaustivă a proiectului de buget, ținând seama de toate cheltuielile operaționale cu privire la acțiunea externă a Uniunii Europene, inclusiv uh, politică externă și de securitate comună. Aceste reguli se vor aplica tuturor instituțiilor europene și vor exista responsabilități precizate în raport de către ale directorilor generali, care vor fi prezentate președinților comisiilor parlamentare vizate. Va exista un auditor unic al serviciului extern statele membre se angajează să sprijine Uniunea în eforturile de a atribui responsabilitatea celor care trebuie să o dețină. Avem multe puncte importante de discutat și ne vom mai gândi la toate acestea după trei ani, când va avea loc procesul de revizuire. Vorbim, sigur, și de descărcarea bugetară acordată acestei instituții, de um, incorporarea fondului social în bugetul general. Este un rezultat bun acest raport, mai ales din punctul de vedere al Parlamentului, al căru, uh, cărui rol central a fost recunoscut. Și va fi, de asemenea, un demers bun foarte, pentru toate instituțiile. Descărcarea va fi importantă și pentru celelalte instituții, iar dacă va fi un auditor unic, atunci acesta este un rezultat foarte, foarte bun. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, spune președintele, v-ați epuizat și dumneavoastră timpul. Domnul Rapcai uh, urmează acum, care are 4 minute și 2 la sfârșit ar fi propunerea mea, spune domnul președinte, dacă sunteți de acord, domnule Rapcai. Ja, das ist schon, das ist schon möglich. Da, se poate. Să vedem cât uh, vorbesc acum, poate îmi va rămâne puțin timp și pentru a avea reacții la final. Domnule președinte, stimați colegi și când spun stimați colegi, mă refer la dumneavoastră, doamna Ashton, domnule Sefcovic și la toți colegii dumneavoastră. Asta deoarece vom avea și am avut deja o colaborare colegială. Fără această colaborare, după părerea mea, nu am fi ajuns la rezultatul pe care îl avem în momentul de față. Sunt satisfăcut de rezultat, cel puțin în ceea ce privește domeniul meu de, de competență. Însă acest rezultat uh, nu este uimitor, pentru că nu am început eforturile abia acum. Domnule președinte, cred că a fost o idee bună din partea dumneavoastră să aduceți împreună toți raportorii și să discutați cu ei încă de la raportul uh, Brock uh, și Veșcovici, etc. Asta pentru a-i ajuta pe cei care urmau mai apoi să continue munca demarată de acești colegi. În primul și în primul rând, era vorba despre aducerea în prim plan al acordului încheiat între Parlament și uh, Consiliu cu privire la uh, SAE. Și uh, trebuia să ne organizăm din punct de vedere tehnic, să organizăm personalul din punct de vedere tehnic. Și când vorbesc despre organizare, bineînțeles, mă refer și la aspectele politice. Ne-am dat seama de la bun început că unele interpretări diferă foarte mult de alte interpretări. Însă, cu toate acestea, datorită spiritului uh, colegial, am reușit să rezolvăm toate problemele. Care a fost însă problema pe care trebuia să o ancorăm în statutul personalului? În primul și în primul rând, trebuia să ne asigurăm că există un tratament egal al celor trei componente ale personalului. În tratat se spune că personalul SAE este compus din uh, colaboratori ai Comisiei, din uh, colaboratori ai Consiliului și colaboratori care fac parte din uh, serviciile diplomatice ale statelor membre. Și tocmai aceasta a fost problema pentru că ne confruntăm cu ceva nou. Trebuia să ajungem la un numitor comun în, între uh, munca la nivel european și, de asemenea, angajamentele vis-a-vis de statele membre. Și, bineînțeles, că noi apăream, apăram spiritul comunitar, pe când statele membre apărau uh, responsabilitățile vis a -vis de ele, însă la un moment dat am reușit să, să ajungem la acel numitor comun care ne încântă. De asemenea, echitabilitatea uh, Uh, dispoziției acestor uh, funcții în funcție de sexul uh, colaboratorilor și, de asemenea, proporționalitatea reprezentării geografice a fost importantă pentru noi. Am reușit să le rezolvăm și pe aceasta. Doamne Ashton, vă mulțumesc că dincolo de ceea ce am stabilit în statut, ați decis să dați și o declarație uh, în nume personal, care este parte integrantă a deciziilor noastre finale. Uh, în acest document al dumneavoastră puneți accent atât pe reprezentarea echitabilă a sexelor, cât și pe proporționalitatea reprezentării geografice. Avem nevoie de loialitate din partea tuturor celor trei componente ale personalului. Avem nevoie de o responsabilitate asumată vis-a-vis -vis de înalt în altul reprezentat. Trebuie să mai rezolvăm uh, dreptul de veto acordat uh, reprezentanților delegațiilor uh, Uh, statelor membre, de asemenea uh, prelungirea contractelor, însă ne apropiem și în acest context de o soluție. Am decis ca noul serviciul, uh, serviciu european să aibă nevoie și de, să aibă și o identitate ASA. Cu toții, toți colaboratorii de acolo trebuie să lupte pentru unul și același uh, cel și tocmai de aceea formarea acestor colaboratori este foarte importantă. A fost considerată importantă de mulți dintre colegii mei și am fost de acord cu părerea lor se, s-a spus că această, a, acest aspect nu poate fi inclus în statut, însă îi mulțumesc înaltului reprezentant, reprezentant pentru că am înțeles că domnia sa încearcă de asemenea să pună accent în activitatea sa pe acest, acest aspect care din păcate, nu face parte din uh, statutul personalului. Dar este un, un aspect care pentru noi este foarte important. Tocmai de aceea, această declarație ce urmează să fie primită din partea înaltului reprezentant ne liniștește. Cred că la 1 decembrie activitatea poate demara într-o manieră foarte eficientă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ravcai. Mai aveți un minut la dispoziție pentru finalul discuției noastre. Urmează domnul Roberto Gualtieri. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Lady Ashton, domnilor comisari, Parlamentul a aprobat înființarea uh, crearea unei noi rubrici bugetare pentru acest serviciu, și alocarea de fonduri suplimentare pentru personalul acestui serviciu. Vedem cu bucurie acest lucru pentru că Europa are nevoie de serviciul de acțiune externă repede. Însă firește că în orice dezbatere referitoare la această temă trebuie implicată și autoritatea bugetară mai ales uh, dacă ne gândim la gestionarea situațiilor de criză, la implicațiile angajării de personal și așa mai departe. Am, vom uh, spori astfel reușitele legate de acordul de la Madrid și aș vrea să-i uh, felicit pe ceilalți raportori, doamna Gresle, domnul Rapcai, domnul Rivelini, și precum și pe comisari implicați și pe Lady Ashton. Știm cu toții că toți cei care vor lucra, vor fi angajați acestui serviciu, vor avea aceleași drepturi și aceleași obligații, indiferent de unde provin ei. Va exista un echilibru de, între sexe și un echilibru geografic și Parlamentul și-a luat angajamentul ferm că va urmări situația. Sigur că Vom uh, lucra, vom colabora strâns cu serviciile Comisiei ca să ne asigurăm că reușitele pe care le-am înregistrat în cazul aspectelor de buget legate de politica externă și de securitate comună, acestea au um, sporit rolul de control al Parlamentului în aceste domenii. Mulțumită acestor, uh, de, de, acestor evenimente, Vom avea un serviciu mai puternic care va fi mai eficient. Vom exercita autoritatea noastră de control parlamentar în spirit constructiv, dar ferm totodată și vom ajuta, o vom ajuta pe înaltă reprezentant în eforturile uriașe de a da Europei o politică externă adevărată prin care valorile europene să fie um, respectate. Domnul președinte, la sfârșit veți mai avea un minut de intervenție. Următorul vorbitor este Laszlo Șurian. Vă mulțumesc, domnule președinte. Constat cu plăcere că în sală se află reprezentanții ai Comisiei și ai Consiliului de asemenea. În momentul în care discutam bugetul pentru 2010, ne puneam întrebarea din ce sursă va fi finanțat uh, SEAE, iar Comisia ne-a răspuns că nu avem nevoie de noi resurse, că uh, vom reuși să găsim fondurile necesare. Noi, cei din Comis Comisia pentru Bugete, nu am crezut uh, lucrul acesta și uh, se pare că am avut în parte de par, uh, dreptate. O parte a costurilor au putut fi uh, acopora, acoperite prin intervenția, prin uh, deplasarea unor fonduri din alte rubrici bugetare, însă, de asemenea, am uh, avut nevoie de 44 de milioane de euro în plus pe care le-am obținut din uh, exterior. Toate aceste fonduri sunt suficiente pentru trei semestre. Din păcate, Serviciul European de Acțiune Externă nu funcționează încă, există doar trei colaboratori deocamdată Ceea ce vom vota mâine uh, va va conține o sumă necorectată încă. Putem să o corectăm, însă am decis să nu facem lucrul acesta pentru că ne-am dat seama că acest serviciu trebuie să fie um, întemeiat cât mai curând cu putință. Asta deoarece tratatul de la Lisabona uh, Uh, ne obligă, practic, să, devin, să devenim din ce în ce mai vizibili la nivel mondial. Nu avem amendamente, însă avem o serie de solicitări. Precum au spus deja o serie de raportori, punem accent pe proporționalitatea, reprezentarea uh, proporțională din punct de vedere geografic, însă nu am stabilit niciun fel de rezerve obligatorii, asta tocmai pentru a impulsiona începerea activității acestui serviciu european de acțiune externă. Ne dorim ca sumele decise să fie folosite într-o manieră pro, uh, eficientă și de asemenea proporțională. Fiecare stat membru se confruntă cu uh, scăderi bugetare. Uh, și tocmai de aceea eficiența este necesară. De asemenea, solicităm o colaborare strânsă cu statele membre, o relație complementară, dacă îmi permiteți, pentru că astfel s-ar putea ajunge la o serie de economii realizate la nivel uh, de state membre. De ce? Pentru că multe dintre misiuni misiunile noastre pot fi mai degrabă realizate la nivel european și tocmai astfel uh, statele membre ar fi scutite de astfel de cheltuieli. Domnule președinte, sper că mâine vom reuși să votăm pentru acest text. Mulțumesc, stimate coleg, pentru comentariile dumneavoastră și acum avem o cerere de a cuvântului. Domnul Lockhart. Domnule președinte, vă voi deranja doar puțin. Asta pentru a vă atrage atenția atât dumneavoastră cât și uh, colegilor că trei teroriști în timpul nopții trecute au uh, intrat în Parlamentul Cecen, au luat uh, ostatici și uh, teroriștii au fost uciși în, în uh, urma acțiunilor uh, poliției. Asta uh, trebuie să Știm cu toții, pentru că Parlamentul European trebuie neapărat să condamne terorismul și de asemenea să își transmită gândurile um, uh, și condoleanțele victimelor către victime și reprezentanții acestora. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc uh, pentru această informație. Sigur că noi uh, suntem împotriva oricărui act de teroare și în acest caz lucrurile sunt uh, în special uh, simbolice pentru că ținta atacului a fost un parlament și evident ne exprimăm simpatia și condolențe familiilor celor care au fost uciși sau răniți și voi face un, voi da un comunicat oficial mai târziu în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția asupra lui. Uh, as the next speaker... Următorul vorbitor este domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Maros Șepciovici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Fleckenstein pentru că a adus în atenția noastră această problemă importantă. Comisia, evident, condamnă orice act de terorist și vom reacționa în consecință. Dacă îmi permite să ne întoarcem la dezbaterea noastră, dați-mi voie să încep prin a mulțumi raportorului nostru, domnul Rapcai, pentru activitatea excelentă pe care a făcut-o în a aduce această propunere în fața Parlamentului. Îl felicit pentru buna cooperare pe care am avut-o pe acest dosar complex și de asemenea vreau să îi uh, felicit și pe raportorii din umbră, precum și pe comisiile juridică și AFET, care au avut o atitudine foarte constructivă de-a lungul întregului proces și nu în ultimul rând vreau să-mi exprim recunoștința uh, către Catherine Ashton, echipa sa și serviciile comisiei pentru munca enormă care sper că în curând va duce la crearea unui serviciu european de acțiune externă. În aceste săptămâni vom încheia munca complexă necesară pentru a crea baza juridică și bugetară pentru serviciul de acțiune externă și care va fi în acord cu toate deciziile europene. Am avut privilegiul să particip la discuțiile de creare ale serviciului și am avut onoarea să reprezint Comisia la faimosul dialog quadripartit la Madrid, deci uh, am văzut exact și direct cât de importantă a fost uh, contribuția reprezentanților Parlamentului, domnul Brock, domnul Ferhofstadt, domnul Gartire și alții. A fost foarte importantă această contribu- aceste contribuții pentru a încheia cu succes dezbaterea noastră și cred că toate contribuțiile lor au uh, ajutat ca Serviciul European de Acțiune Externă să devină unul eficient și uh, Uh, coerent. Și același lucru se poate spune și despre domnul Rapcai. Amendamentele la regulamentul la statutul funcționar par să fie de natură administrativă, dar nu este așa. Ele sunt esențiale pentru ca serviciul să poată funcționa cum trebuie și să servească interesele europene. Și Comisia este de părere că uh, propunerile de compromis făcute de domnul Rapcai reprezintă un rezultat foarte bun și pot fi susținute. Amendamentele au dus, după părerea mea, la o reală îmbunătățire a întregului text și dați-mi voie să subliniez doar câteva elemente cheie din această propunere. Așa cum știți, în faza inițială, serviciul va fi compus din, uh, va fi uh, controlat de cele trei forțe, Comisia, Secretariatul General și uh, diplomații de la nivel național. Aceștia vor lucra și personal de la Consiliu și Comisie va fi transferat la serviciu, pe când personalul care lucrează deja acolo va avea locurile garantate. persoane din guvernele naționale vor putea de asemenea să aplice pentru posturi și de la 1 iulie 2013 o Uh, funcționari de la alte instituții, incluzând Parlamentul European, vor putea și ei să aplice pentru angajare la Serviciul de Acțiune Externă cu drepturi egale. Uh, reprezentanții permanenți vor avea aceeași drepturi în uh, serviciu și aceleași prevedere ale uh, statutului funcționarilor se vor aplica pentru a asigura independența și loialitatea față de Uniunea Europeană. Diplomații naționali vor avea contracte care pot merge până la maxim 10 ani. Adițional, statele membre vor oferi diplomaților de la nivel național o garanție de reangajare la încheierea serviciului lor în serviciul de acțiune externă al Uniunii Europene. De asemenea, există prevederi care exprimă un angajament pentru echilibru geografic și de gen în Serviciul de Acțiune Externă. Situația va fi uh, examinată și revizită în 2013. Cu, uh, atunci, un alt reprezentant va face un raport către Parlament, Consiliu și Comisie. Știu că unii dintre dumneavoastră ar fi dorit să avem uh, propuneri mai puternice în acest uh, proiect, pe când alții s-au opus vehement. Sunt convins că uh, Amendamentele pe care le aveți în față acum reprezintă o soluție echilibrată. Negocierile pe acest dosar nu au fost întotdeauna ușoare. Procesul pregătitor a fost destul de complex pentru că el cere consultare cu reprezentanții noștri, însă munca intensă și negocierile au dat rezultate și avem un rezultat de negociere foarte bun pe care Parlamentul trebuie acum să-l examineze. Sper așadar că Parlamentul va adopta mâine aceste amendamente și dacă îmi permiteți să închei exprimându-mi uh, angajamentul puternic al Comisiei de a asigura crearea cât mai bună a Serviciului European de Acțiune Externă și dorința de a oferi toată susținerea necesară acestui nou serviciu al Uniunii Europene și sper că mâine uh, vom uh, marca un moment istoric și anume crearea efectivă a Serviciului de Acțiune Externă European. Mulțumesc, domnule președinte. președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Următorul vorbitor va fi domnul Ianuș Lewandowski. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Subiectul acesta de discuție reprezintă un începutul unei zile bogate în discuții pe marginea aspectelor legate de buget. Sigur că a fost nevoie să se modifice regulamentul financiar, însă pentru prima dată acest lucru se face în conformitate cu procedura legislativă obișnuită. De aceea, Parlamentul modifică astăzi sau mâine un regulament al Consiliului. Mă bucur că am ajuns la un acord în uh, trialogul de săptămâna trecută, conform principiilor tratatului de la Lisabona. Astfel, reușind să uh, asigurăm temelia necesară Serviciului European pentru Acțiune Externă. Fără să intrăm în detalii, aș vrea să spun totuși că se creează o secțiune separată a bugetului și se permite ca această acțiune, mm, această secțiune a bugetului să fie deservită de auditorul intern și de serviciile bugetare ale Comisiei. Aș vrea să mulțumesc raportorilor, doamna Gresle, domnul Rivelini, pentru abordarea constructivă și bazată pe cooperare. Aș vrea să mă refer și la mm, bugetul rectificativ numărul 6, acolo unde putem spune că vom putea aproba acest buget rectificativ fără amendamente. Aceasta fiind de altfel condiția necesară pentru ca SAE să-și înceapă funcționarea foarte curând. Prima sarcină este ca până în 2013 o treime din personal angajat să, vină, să provină din uh, partea statelor membre. Invit Parlamentul să sprijine bugetul rectificativ care deja a fost aprobat de Consiliu și, încă o dată, sunt recunoscător raportorilor, domnul Surian și domnul Gualtieri. Mulțumim, domnule comisar, pentru aceste observații. Doamna vicepreședinte a Comisiei, înalt reprezentant, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați membri, iau cuvântul pe scurt pentru a mulțumi în primul rând raportorilor, doamna Gressler, domnul Rapca și domnul Galtieri. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru munca extraordinară pe care ei și mulți alți membri ai Parlamentului au îndeplinit-o, ca să ajungem uh, în uh, punctul în care ne aflăm acum, în această dimineață. Știu că în anumite momente negocierile au fost dure și dumneavoastră ați fost negociatori uh, redutabili și cred că rezultatul pe care l-am obținut este unul bun și reflectă în totalitate tratatul de la Lisabona și principiile implementării sale, cu Parlamentul având un rol uh, substanțial pentru viitor. A fost un exercițiu comun de colaborare și sunt extrem de recunoscătoare tuturor pentru uh, munca depusă. Mai ales cred că am stabilit fundamentele unui serviciu de acțiune externă care va permite Parlamentului să se implice așa cum trebuie în viitor în activitatea lui și mi-am făcut uh, personal un angajament de transparență și de colaborare cu Parlamentul. De asemenea, am spus foarte clar că este un serviciu care trebuie să reflecte uh, diversitatea și profunzimea Uniunii Europene. Este un serviciu uh, în care fiecare stat membru și fiecare membru, de care fiecare stat membru și fiecare membru al Comisiei se poate fi mândru și se poate spune că Europa este reflectată în personalul pe care îl avem în ambasadorii pe care îi numim, în oamenii care lucrează la centru. Și uh, vor exista multe ocazii de a ne asigura că acest angajament este respectat, mai ales la revizuirea din 2013. Știu că au fost membrii uh, preocupați de faptul că ar trebui să avem capacități de training potrivite. Există o bază juridică pentru aceasta și vreau să reasigur Parlamentul că ne vom asigura că persoanele care vin din tradiții diferite, din background-uri diferite, vor fi uh, puse la oaltă pentru a crea un serviciu uh, cu adevărat european pentru a reflecta toate principiile care au fost menționate în perioada de creare a acestui serviciu. Vreau să-i mulțumesc în special doamnei Lichtenberger și domnului Zariu Volski pentru activitatea lor în legătură cu problema instruirii. Știu că sunt încă multe lucruri de făcut și de discutat și sunt nerăbdătoare să facem acest lucru în următoarele săptămâni și luni. Aveți eh, totala mea angajare pentru a ne asigura că partea de training uh, face parte integrantă din abordarea noastră a serviciului. De asemenea, nu, înțeleg, nu uităm uh, climatul economic și background-ul uh, crizei pe care îl avem. Aveți angajamentul meu că va fi un serviciu eficient din punct de vedere al costurilor. În fine, domnule președinte, acest serviciu ne permite să ne îndeplinim aspirațiile și ambițiile pe care le avem în lume. Fiecare cetățean european este afectat de ceea ce facem în politica externă, în, dezvol- în comerț, dezvoltare, contra antiterorism și cred că acest serviciu în principal este dedicat cetățeanului european și mă uh, ridic aici ca reprezentant al cetățeanului european și vă exprim angajamentul meu că acest serviciu ne va îndeplini ambițiile. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, uh, doamne Ashton, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum aș dori să dau cuvântul în numele Consiliului domnului Olivier Chastel secretar de stat. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant, domnilor comisari, doamnelor și domnilor eurodeputați. În numele Consiliului, dați-mi voie să mulțumesc și eu raportorilor din partea Parlamentului care au făcut eforturi importante pe diferitele dosare implicate în înființarea serviciilor plan de acțiune externă doamna Gresle și domnul Ribelin pentru regulamentul financiar, domnul Rapcai pentru statutul funcționarilor și domnii Gualtieri și Surian cu privire la bugetul rectificativ 2010. După acordul politic de la Madrid și după avizul Parlamentului European de pe 8 iulie, Consiliul de Afaceri Generale a adoptat, după cum știți, pe 26 iulie decizia cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Însă pentru ca acest serviciu să poată fi înființat concret, să poată fi creat concret, trebuia să adoptăm în continuare cele trei instrumente pe care tocmai le-am menționat. Lucrările pe aceste dosare au fost intense, atât la Parlament cât și la Comisie. Au lucrat în alta reprezentantă, reprezentanții Consiliului și nimeni nu s-a menajat în eforturile de a ajunge la un acord cât mai repede. Și iată că astăzi putem să ne bucurăm, să salutăm faptul că ne-am îndeplinit sarcina, mulțumită acordurilor la care s-a ajuns pe diferite dosare după votul la Parlament, pe, după sesiunea GAERC de luna viitoare și după votul de la Parlament, se vor fi adoptat din punct de vedere politic instrumentele și Serviciul European de Acțiune Externă va, își va începe activitatea după cum s-a prevăzut la 1 decembrie. Iată, pe fond s-a spus și s-a respus totul de Lady Ashton, de comisar, de raportor. Eu unul nu vreau decât să semnalez caracterul istoric acest, al acestui eveniment la un an după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona se concretizează una dintre, unul dintre elementele noi, cel mai importante aduse de Tratatul de la Lisabona. Vizibilitatea Uniunii Europene va fi mult îmbunătățită. Sigur că lucrurile nu se termină aici. De fapt, ele abia acum încep. Și provocarea este la înălțimea ambițiilor noastre. Însă sunt convins că putem conta pe Lady Ashton, care sunt convins că va face toate eforturile cu hotărâre și noi o vom însoți pe acest drum. Încă o dată, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru angajamentul de care a dat dovadă și pentru abordarea constructivă care a fost determinantă în acest dosar. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim. Domnul Sarius Volski, un minut. Thank you, Mr. Chairman. My committee, Foreign Affairs Committee, pronounced its Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia pe care o, reprezint, o prezint uh, a avut o poziție cât se poate de clară și anume ne dorim ca SAE să fie puternic, de asemenea să fie supus controlului parlamentar. Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să fie comunitar, trebuie să reprezinte toate cele 27 de state membre și să reprezinte realitățile de astăzi și nu cele de ieri. Astăzi, uh, proporționalitatea geografică este esențială și ea este stabilită în articolul 7 a rezoluției noastre și articolul 6,6.6. De asemenea, uh, colegii din Parlamentul European vor continua să să controleze punerea în aplicare a principiului pro, pro, pro, proporționalității. Nu putem renunța la acest principiu. De asemenea, considerăm că toți, uh, toate femeile și toți bărbații sunt egali și nu există persoane mai egale decât altele, chiar și la nivelul SAE. De asemenea, doamna Ește, ne așteptăm de la dumneavoastră să uh, puneți capăt eventualei discriminări care ar putea apărea între vechile state membre și noile state membre în cadrul SAE. Vă mulțumim, urmează domnul uh, Ferm pentru un minut. Chers colegi, comisionar, rådets reprezentant. Doamnelor și domnilor, uh, înalt, uh, doamnă înalt reprezentant, reprezentanții ai Comisiei și al Consiliului. Este vorba aici despre uh, buget. A existat acordul de la Madrid, însă ne dăm seama că există o serie de puncte care trebuie să fie în continuare aprofundate. E vorba despre deschidere, transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Aici avem de-a face cu uh, dreptul de a primi informații clare cu privire la cheltuieli. Este vorba despre transparența contribuțiilor statelor membre. Avem nevoie de asemenea despre o controlare clară, un control clar asupra responsabilităților. Asta pentru ca Serviciul European de Acțiune Externă să nu devieze de la linia stabilită de noi. Este vorba aici despre rolul SAE, dar de asemenea și despre uh, importanța pe care o are informația acordată cetățeanului european European cu privire la uh, acțiunea acestui serviciu. Uh, deocamdată consider că am făcut pasul, uh, pasul necesar pentru a îmbunătăți uh, puterea vocii Uniunii Europene la nivel mondial. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează domnul Caș Marec pentru un minut. Opinia. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, avizul Comisiei DEVE privind modificarea statutului a fost uh, pozitiv și unanim. Susținem amendamentele propuse în special cele care merg în direcția recrutării de personal pe baza unor obiectiv, pe, pe baza unei proceduri transparente și obiective, conform reglementărilor uh, care se aplică funcționarilor comunităților europene. Alte amendamente au fost făcute de domnul Rac, care e principalul raportor, uh, referitor la personalul din serviciul de acțiune externă și aceste amendamente au fost incluse în acordul politic Uh, și se referă în special la echilibrul de gen și echilibrul geografic în angajarea funcționarilor, precum și echilibrul între funcționari provenind din instituțiile europene și cei provenind din serviciile diplomatice naționale. Sper că noul serviciu de acțiune externă va înțelege și aprecia valoarea cooperării uh, pentru dezvoltare și că aceasta nu va fi tratată ca un fel de uh, în sistemul morcovul și bățul. Mulțumesc. Și acum domnul Kaiser, un minut și jumătate. Domnul, doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton grupul meu, ca multă lume, dorește ca personalul SEAE să fie echilibrat din punct de vedere al originii geografice, al mm, genului, însă să nu uh, continuăm această luptă a cotelor. Până la urmă, trebuie să primeze meritele candidaților. Nici aceste criterii, nici alte criterii de alegere nu favorizează echilibrul dorit și acest echilibru nu va putea fi atins uh, pognind doar din degete. Însă dacă dezechilibrele eventuale îngrijorează pe unii, știm totuși că acestea vor fi Uh, consolidată de cei care doresc să nu vă susțină în provocările care vă așteaptă, Lady Ashton, ci știm că există astfel de provocări. De aceea, grupul meu vă spune foarte clar că vă susținem și avem încredere în dumneavoastră, doamna Ashton. Trebuie să vă dăm mijloacele pentru a reuși și este mm, cazul să înființăm acest serviciu. Sigur că aveați această problemă a repartizării uh, Probabil că va fi o problemă și în cazul descărcării bugetare și cred că ar fi mai bine să facem toate eforturile pentru a evita această situație. Mult succes! Mulțumim, domnul Arif, un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, ajungem la finalul la câtorva lungi luni de muncă menite să creeze bazele viitorului Serviciu de Acțiune Externe Europeană și așa cum au făcut mulți colegi, vreau să mulțumesc raportorilor pentru calitatea muncilor, pentru că dorința noastră comună este să putem să avem o veritabilă diplomație europeană care să nu fie pur și simplu suma diplomațiilor celor 27 de state membre, reglementarea financiară, regulamentul prin statutul funcțional pe care le discutăm astăzi și vom vota mâine sunt extrem de importante. Ele ne vor da mijloacele de a face față unei duble provocări, de a vorbi cu o singură voce pe scena internațională, dar și de a garanta coerența politicilor externe ale Uniunii. Pentru acest scop, politica comercială intră în, uh, nu intră în uh, uh, câmpul de acțiune al înaltului reprezentant, dar în calitate de fost comisar pentru comerț, sunt, sunt convins că se va asigura că și politica comercială va respecta obiectivele externe ale Uniunii, mai ales dezvoltarea durabilă, reducerea sărăciei și protecția drepturilor omului. În fine, doresc să subliniez că voința noastră politică comună se va măsura prin capacitatea noastră de a acționa pe scena internațională. Vă mulțumesc! you. Thank you, Mrs. Președintele, mulțumesc. Domnul Neinski, doamna Neinski, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi susțin pe doamna Gresle, domnul Ribelini și pe domnul Rapcai, care au uh, depus un efort susținut în uh, formularea acestor rapoarte. Ne dăm seama că crearea SAE este un proces politic uh, complicat în care interes, interesele și, de asemenea, reprezentarea a statelor membre trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să transforme Uniunea Europeană într-un lider uh, de opinie la nivel internațional. Și tocmai de aceea uh, consider că propunerea legată de echilibru geografic care a obținut uh, majoritatea în cadrul comisiilor AFET și a celorlaltor comisii și care de asemenea este inclusă în rezoluția Parlamentului European, nu a fost uh, inclusă în raportul domnului Rapca. și tocmai de aceea mă adresez dumneavoastră, doamnă, Rapka, doamnă Ashton, care uh, aveți în spatele dumneavoastră întreaga susținere a Parlamentului European și a Uniunii European, Europene și sper că dumneavoastră veți reuși să transpuneți în realitate acest uh, principiu al echilibrului geografic. Vă urez mult succes! Urmează doamna Herzog. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság eh, nevében üdvözlöm. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comis- eh, domnule comisar, eh, doamna înalt reprezentant. În numele Comisiei pentru Control Bugetar salut aceste texte, salut de asemenea Serviciul European de Acțiune Externă. E clar că SAE are nevoie de finanțare, însă în același timp trebuie să stabilim principiile care pe viitor uh, vor trebui să fie aplicate în ceea ce privește utilizarea rubricilor buget, uh, bugetare. Am purtat o serie de dezbateri pe această temă. Deja, este important ca regulile să fie cât se poate de clare, misiunile să fie clar stabilite de asemenea, pentru ca uh, suprapunerile să nu existe și de asemenea trebuie să ne dăm seama cum am putea asigura eficiența cheltuielilor. O funcționare eficientă trebuie să fie uh, la ordinea zilei. Fondurile provin din trei surse și, de asemenea, uh, personalul provine din trei surse, de asemenea, de la Comisie, Consiliul și din partea statelor membre. E important ca echilibru să rămână în continuare cât se poate de clar, stabil, tocmai de aceea formarea acestor colaboratori este importantă pe viitor. Uh, și anual a, această formare trebuie să fie controlată și această responsabilitate este asumată de către noi. Vă mulțumim, urmează domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor uh, comisar, comisari, domnilor reprezentanți ai Consiliului, stimați colegi, aș vrea să vă mulțumesc, să mulțumesc colegilor raportori care au reușit ca într-un timp scurt să ajungă la un acord politic cu celelalte instituții europene și au reușit totodată să pună bazele funcționării Serviciului European de Acțiune Externă. Sunt convins că acest serviciu va aduce contribuții importante la politica externă și de securitate comună și va spori rolul, va îmbunătăți rolul Uniunii Europene pe scena globală. Anul acesta am alocat 9,5 milioane de euro acestui serviciu, însă nevoile reale vor fi evaluate după primul an de funcționare, atunci când Parlamentul European va primi situațiile financiare aferente SAE. Parlamentul European ă, capătă și un rol de responsabilitate în funcționarea acestui serviciu pentru a se asigura că banii sunt cheltuiți eficient și că se creează un plus de valoare pentru serviciu și pentru cetățenii europeni. Mulțumim, domnul la două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna Ashton, stimați comisari, domnilor și domnilor. Sunt sigur că nimeni din acest Parlament nu se îndoiește de importanța bunei funcționări a Serviciului European de Acțiune Externă. Activitatea noastră din ultimele luni s-a concentrat pe crearea unei baze juridice uh, corecte și instrumentelor juridice corecte pentru acțiunea sa în viitor. Negocierile au fost adesea dificile, dar în fine am ajuns la un acord cu Consiliul și Comisia și sper că acest compromis la care s-a ajuns va da rezultate pozitive. În cele din urmă, Comisia uh, a trebuit să ofere astfel de amendamente care să ducă la reglementări potrivite pentru instituție, care să asigure independența și expertiza tehnică. Sper că amendamentele oferite ieri pot garanta acest lucru, deși eu nu sunt mulțumit complet de ele, în special în legătură cu o problemă sunt nemulțumit și anume cu echilibru geografic, care cred că ar fi fost, ar fi trebuit să fie mai uh, bine uh, surprins în text. Sunt mulțumit de comentariul înaltului reprezentant și anume că va fi foarte atentă la uh, faptul ca toate statele membre să fie reflectate și incluse în acest serviciu și sper că ea ne va mai da uh, ne va face un raport în legătură cu acțiunile acestui serviciu în viitor, pentru că e un serviciu care trebuie să fie european și sigur nu e foarte important cetățenia membrilor săi, dar totuși rădăcinile noastre sunt uh, naționale și cred că e important și influențează modul în care vedem lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Și e important ca toate statele membre să fie reprezentate în toate instituțiile dacă vrem să fim uniți în diversitate acest lucru trebuie să se reflecte și în uh, Serviciul de Acțiune Externă. De aceea am vrut să obținem și să includem în text principiul echilibrului geografic. Nu e vorba de cote pentru statele membre. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor pentru o bună cooperare și aș vrea să-i spun doamnei Ashton că sper că această cooperare va continua în viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Zvoboda, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor pentru munca depusă și pentru compromisurile la care au ajuns. Bineînțeles, nu toată lumea este mulțumită și înțeleg uh, grija legată în special de echilibrul geografic. Însă îl asigur pe domnul uh, Svolski că nu e vorba doar de noi, noi membri ai acestui uh, Parlament, ci Uh, cu toții trebuie să ne asigurăm că principiul echilibrului geografic este respectat și, de asemenea, echilibrul de gen. Este o promisiune pe care o luăm uh, în serios și vom uh, lupta pentru ca aceste principii să fie transpuse în realitate. Este vorba despre obținerea unui serviciu european de acțiune externă care să fie cât se poate de eficient. E momentul să acționăm, e momentul să ne arătăm uh, puterea și pe plan internațional. În Iran, înalta reprezentantă a luat fruiele în mână și e important să ajungem la reușită în acest domeniu. În Orientul apropiat e important să acționăm cât se poate de clar, nu doar în ceea ce Uh, nu doar de dragul prestigiului. Trebuie să ajungem la uh, respectarea intereselor până și a vecinilor noștri. De asemenea, când vine vorba de Statele Unite ale Americii, trebuie să tratăm de pe picior de egalitate cu uh, partenerii transatlantici, atât în domeniul combaterii terorismului, cât și în ceea ce privește uh, în ceea ce privește globalizarea. China, de asemenea, noua putere emergentă, nu trebuie să ne întoarcem fața de la ceea ce se întâmplă în China în momentul de față și mă refer la naționalismul emergent uh, de acolo. Și e clar că unul dintre punctele importante ale care îi revin uh, în altului reprezentant este aceea de a ajunge la noi uh, împărțiri ale puterilor și responsabilităților în interiorul Uniunii Europene. Această nouă, acest nou echilibru va duce chiar la întărirea Uniunii Europene pe plan internațional. Toate acestea uh, Uh, trebuie să fie realizate prin intermediul SAE și altul reprezentant uh, primește sprijinul nostru. De asemenea, președinția belgiană a promis că va sprijini SAE și, de asemenea, pe altul reprezentant. Lucru foarte bun, udăm această promisiune, dar uh, sperăm că președin, președinția și-a dat seama că doar dacă sprijinim într-o manieră eficientă și efectivă SAE și în altul reprezentant vom reuși să mergem mai departe. Vă mulțumim, urmează doamna Wikström pentru un minut și jumătate. Tillåt mig först att tacka för det goda samarbete som har... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru colaborarea strânsă de care am avut parte pe parcursul discuțiilor cu privire la această temă. Doamna Ashton, e clar că misiunea noastră nu este una facilă. misiunea dumneavoastră de a crea acestui, acest serviciu european de acțiune externă. Însă, Parlamentul European, Consiliul și, de asemenea, Comisia au creat fundamentul necesar pentru crearea unei organizații, unei instituții, unui organ european care va putea uh, reprezenta la nivel mondial, într-o manieră eficientă, Uniunea Europeană. Puterea noastră este uh, generată de diversitate. Avem cetățeni care au un fundal dif- diferit, experiențe diferite. Prin crearea unui serviciu european de acțiune externă, în cadrul căruia uh, principiul echilibrului de gen și de asemenea principiul uh, echilibrului geografic uh, sunt respectate, e clar că respectăm și diversitatea care reprezintă puterea noastră. Dacă vom reuși să facem lucrul acesta, Ah, e clar că acest serviciu european de acțiune externă va fi unul eficient. De asemenea, în ceea ce privește competențele, ah, Parlamentul European are un moto ah, și anume unitate în diversitate. Sper că acest moto va fi preluat de către SAE și că acest serviciu se va transforma într-un serviciu european în adevăratul sens al cuvântului, în care atât bărbații cât și femeile uh, indiferent de proveniența lor geografică, sunt uh, reprezentați. SAE trebuie să își aleagă personalul astfel încât întreaga Uniune Europeană să fie reprezentată. Vă urez toate cele bune. Vă mulțumesc. Mulțumim, urmează doamna Brandner pentru două minute și jumătate. I would like... Stimați colegi, aș vrea să salut locul în care am ajuns astăzi. Am păstrat metoda comunitară, am apărat prioritățile de dezvoltare, am sporit controlul democratic, mai ales în ceea ce privește PESC și am pregătit terenul pentru crearea unui serviciu inclusiv care, care se bazează pe incluziune și s-a vorbit despre echilibrul geografic, despre echilibrul între genuri și așa mai departe. Mulțumesc tuturor, mulțumesc uh, pentru acest lucru și uh, lui Lady Ashton. Am creat un serviciu modern care reprezintă mai mult decât uh, o sumă a serviciilor naționale diplomatice, diplomatice. Care este plusul de valoare? Cred că la această întrebare încă nu s-a răspuns. Va fi nevoie de o coordonare eficientă și structurile încă nu s-au creat. În al doilea rând, trebuie să ameliorăm gestionarea în situații de criză. Asta poate fi valoarea adăugată de Uniunea Europeană și acest lucru va depinde de punerea în aplicare a structurilor adecvate și de a modul în care vom folosi noile posturi create prin sinergia între Consiliu și mm, Comisie. Acestea fiind spuse, avem nevoie de mai mulți ambasadori ajungi sau va rămâne la latitudinea dumneavoastră, Lady Ashton, să luați această decizie. Oare nu trebuie să se poarte totuși o discuție dacă și unde avem nevoie de oameni noi, nou angajați? Sper că prioritățile stabilite vor fi reflectate așa cum trebuie și că, într-adevăr, uh, Serviciul European pentru Acțiune Externă va aduce un plus de valoare în ceea ce privește prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor civile. În al doilea rând, legat de drepturile omului, dorim să aveți o capacitate de a gestiona aceste situații. Iar egalitatea între sexe se referă și la integrarea de gen și la o valoare mai mare atașată misiunilor și mandatelor aferente. Cred că ar fi bine să se facă o revizuire a misiunilor PSAC existente să se învețe din greșelile trecutului pentru viitor. Vă doresc mult succes și să știți că sunt gata să colaborez cu dumneavoastră pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Ziobro, un minut. pani Przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este o uniune de 27 de state membre și asta ar trebui să se reflecte și în instituția care ne reprezintă în exterior. Se poate crede că unele state membre nu au fost tratate corect în crearea acestui nou serviciu. Serviciul ar trebui să reflecte diversitatea culturală și tradițiile uh, diverse ale Europei. De aceea am prezentat un amendament care să ofere mai mult uh, echilibru geografic în text, astfel încât în cazul unor competențe similare a, a, ale doi, a, a doi candidați criteriul de departajare să fie cel geografic. Asta nu înseamnă să folosim în mod rigid acest criteriu, ci să-l folosim ca un criteriu auxiliar. Acest uh, lucru ar corecta lipsa de echilibru a textului și apoi, în timp, s-ar realiza o mai bună, un mai bun echilibru geografic. Vreau să subliniez că acest lucru această metodă se asigură că totuși competența e criteriul cel mai eh, important pentru funcționarea unui serviciu. Mulțumesc, domnul Maier, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că, având în vedere că sunt primul care intervine în numele grupului meu, GUE-NGL, Vreau să vă spun că ne exprimăm solidaritatea față de lucrătorii din Franța care protestează împotriva măsurilor luate de președintele Sarkozy. De aceea, în, așa cum a spus domnul președinte, reprezentanții Consiliului m-au întârziat din cauza aglomerării traficului. De fapt, nu e vorba de o aglomerare a traficului, ci despre o grevă și să sperăm că această grevă va remedia situația din Europa. Activitatea colegilor noștri a fost una foarte bună, eforturile au fost intense, dar vreau să vă spun că grupul nostru se va abține. Nu putem vota în favoarea acestor acte legislative pentru că nu am obținut ce doream și anume un uh, control exhaustiv exercitat de Parlamentul European asupra SAE. Structura aceasta nu ne convinge pentru că ea are competențe legate de politică externă și de securitate, însă, după părerea noastră, controlul nu este adecvat. Dacă vorbim despre securitate, am luptat, am dus o luptă democratică foarte importantă pentru a avea puteri, prerogative de pline în ceea ce privește securitatea. Dacă urmează să se trimită trupe în străinătate, atunci Parlamentul ar trebui să dețină un control exhaustiv. N-am ajuns la acest rezultat și de aceasta grupul meu nu va vota pentru mâine. Dar mulțumesc colegilor pentru eforturi. Mulțumim, domnule Maiers. Ați pierdut prea mult timp criticând situația din Franța, în timp ce faptele vorbesc de la, de la sine. Domnul Provera are cuvântul acum. Del nou serviciu diplomatic. Nu... Mulțumesc, domnule președinte. Crearea structurii noului serviciu diplomatic nu ar trebui să ne lase să repetăm uh, erorile trecutului. Avem nevoie de un personal flexibil care să nu coste prea mult și care să fie mai presus de toate eficient. Suntem în serviciul politicilor europene aici, încă o dată repet, europene, asta înseamnă că nu poți să recrutezi oamenii pe baza originii geografice sau a genului, ci pe baza competențelor. Sunt de acord că statele membre ar trebui să fie reprezentate în uh, uh, staful permanent al acestui nou organism și că ar trebui să fie și foarte multe femei, dar asta nu se poate face în detrimentul calității profesionale și a capacităților profesionale. Ce ar trebui să facem ar fi, ar trebui să fie să garantăm accesul deschis tuturor în această carieră, fără nicio formă de discriminare discriminare. În ce privește activitățile de pregătire, avem structuri, cum ar fi Institutul European din Florența, care are capacitatea de a oferi uh, cursuri excepționale, deci cred că este inutil și foarte scump să încercăm să mai creăm un nou, o nouă Academie Diplomatică aici în Europa. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Vertman, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Stimați colegi, pentru a putea reprezenta mai bine interesele statelor membre, e clar că politica externă trebuie să fie discutată în prealabil și să fie comunicată cu un singur glas. SAS încearcă acum să aducă într-un cadru coerent toate instrumentele privind uh, politica externă uh, a Uniunii Europene. Încercăm să aducem sub aceleași, uh, sub aceleași umbrele toate aceste instrumente. În acest sens avem nevoie de transparență și de asemenea responsabilitate bugetară. E nevoie de o privire de ansamblu detaliată cu privire la personalul SAE, pentru că bugetul problema bugetului să fie rezolvată, e clar că SAE trebuie să fie inclusă în comisie și, ca urmare, toate informațiile privind bugetul trebuie să fie transmise celor uh, abilitați pentru ca uh, descărcarea de gestiune să poată fi realizată. Aceasta este o problemă care există în continuare. De asemenea, glasul uh, SAE poate fi uh, puternic doar dacă toate statele membre sunt reprezentate echitabil în acest serviciu. Uh, principiul echilibrului geografic este esențial. De asemenea, echilibrul de gen este foarte important pentru mine. Trebuie să găsim femeile competente și acestea există. Mulțumesc. Urmează domnul Brock pentru două minute. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnule comisar, stimați colegi. Frank Sinatra era numit vocea, însă ce-ar fi fost el fără o trupă în spate? Dumneavoastră, doamnă Ashton, sunteți acum vocea Europei, iar SAE reprezintă orchestra dumneavoastră. Avem nevoie de această orchestră pentru a transmite uh, părerile noastre, pentru a ne face auziți, pentru că Uniunea Europeană și-a dorit să asigure pacea în Europa, iar în, cele, în anii ce urmează, Uniunea Europeană trebuie să își aducă, să își apere interesele pe plan internațional și să facă față provocărilor uh, de genul provocări energetice, antiterorism, etc. Iar tocmai de aceea interesul nostru va fi crescut vis-a-vis de activitatea SAE și de activitatea înaltului reprezentant. De asemenea, ne dorim ca în controlul Parlamentului să fie întărit în toate domeniile, în special în domeniul bugetar. Ne dorim ca personalul să fie cât se poate de clar constituit avem nevoie de 60% colaboratori din partea instituțiilor europene. Uh, e clar că trebuie să stabilim și echilibrul geografic, însă în același timp trebuie să ne dăm seama că acest uh, serviciu uh, european este unul european prin excelență și Tocmai de aceea consider că acest echilibru uh, a fost asigurat prin documentele încheiate până în momentul de față, în urma eforturilor tuturor instituțiilor. Și uh, vom revedea cele, toate tratatele până în anul 2013. Noi, în orice caz, vă vom sprijini, doamnă Ashton, veți, vă puteți uh, asigura, vă puteți, puteți fi sigură că vă vom sprijini, dar de asemenea și că vă vom critica în cazul în care nu suntem de acord cu deciziile dumneavoastră. E clar că vom putea exista doar dacă viitorul cetățenilor noștri este asigurat. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează domnul Severin pentru două minute și jumătate. There will be no... Nu se va înregistra o reușită a Europei Unite dacă nu înțelegem cum trebuie promovate interesele comune în afara Uniunii pe plan global. O astfel de viziune nu va rezista fără o, un serviciu de acțiune externă pe plan comunitar și complet. Un asemenea serviciu nu va funcționa eficient dacă nu are personal recrutat pe bază de merite. Cred că cei mai mulți dintre noi putem fi de acord cu aceste principii, însă diavolul se ascunde în detalii. Și tocmai aceste detalii transformă un raport care ar fi trebuit să fie tehnic în sursa unei dezbateri politice pasionate și aprinse, care ne desparte nu ar trebui să se poartă discuția și să se facă alegerea între merite și cota, între state membre noi și state membre vechi. Ar trebui ca fiecare cetățean în fiecare stat membru să se bucure de tratament egal pe baza meritelor fiecăruia. Trebuie să se promoveze acest criteriu al meritelor pentru că Dumnezeu a distribuit meritele în mod egal bărbaților și femeilor, celor din vest și celor din est, celor slabi și celor puternici totodată. Unii din Uniunea Europeană în uh, statele membre noi, dar nu numai, se simt discriminați. Chiar dacă ei se înșală, ar trebui să respectăm acest punct de vedere, pentru că unitatea noastră este extrem de importantă. Nu criteriile sunt puse sub semnul întrebării, ci faptul că nu sunt suficiente garanții că aceste criterii vor fi aplicate și că nu există suficiente măsuri de corecție Sper că doamna înalt reprezentant va corecta dezechilibrele care au dus la, aceste, la crearea acestor puncte de vedere și sper de asemenea că viitoarea Academie Diplomatică a Uniunii Europene ne va ajuta să creăm un corp diplomatic care să fie competent și loial față de interesele noastre și ale tuturor instituțiilor europene. Mulțumesc! That was perfect. Președintele, uh fost un uh, discurs perfect, Adrian. Domnul de un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această dezbatere, care se concentrează în special pe supravegherea și organizarea acestui nou serviciu, uh, n-ar trebui să uite de importanța generală a serviciului, care este într-adevăr una foarte mare, ar putea să fie unul dintre pașii cei mai importanți către o adevărată politică externă europeană. Chiar și în țara mea, care din păcate pare să se întoarcă din ce în ce mai mult asupra ei înșiși, uh, însă există, se manifestă din ce în ce mai mult interes pentru acest serviciu de acțiune externă european. Până acum nu au existat decât uh, sarcini consulare, dar uh, mai târziu se va vedea că și alte sarcini diplomatice pot fi făcute la nivel european. Se vorbea despre aspectele de organizare și de buget legat de acest serviciu. E important. Trebuie să fim responsabili din punct de vedere financiar, pentru că altfel serviciul nu își va putea face treaba. Mă bucur foarte mult să văd că există un acord între instituții pentru a începe cu această chestiune, dar există riscul ca noi în Parlament uh, și noi liberali am făcut o propunere foarte detaliată în acest sens să nu obținem toate rezultatele dorite. Totuși, ă, felicităm raportorii, susținem pachetul de amendamente și să sperăm că după votul de mâine serviciul va începe să funcționeze. Mulțumesc, domnul Teană, cu un minut. Domnule președinte, înființarea acestui serviciu sui generis hibrid a stârnit multe discuții. Doamna înalt reprezentant ă, a reușit să ajungă să creeze un consens într-un moment în care liderii europeni erau Uh, preocupați de criza europeană. Unii uh, din Regatul Unit s-au opus creării acestui serviciu, însă el uh, a devenit acum o realitate și ne vom angaja în susținerea sa în mod constructiv pentru a ne proteja interesele. O cale este să facem lobby pentru angajarea de diplomați britanici, pentru că Uniunea Europeană este subreprezentată Noul serviciu trebuie să fie reprezentativ și să reprezinte toate statele membre, însă el trebuie să se bazeze în primul rând pe meritele celor angajați. În acest context în care bugetele naționale sunt reduse foarte mult, trebuie să ne gândim la măsuri de austeritate atunci când vorbim despre bugetul SAE. Este extrem de importantă neutralitatea bugetară pentru ca acest serviciu să se bucure de încrederea tuturor cetățenilor Europei. Mulțumesc! Domnule Tanec, ați spus că Uniunea Europeană este subreprezentată în acest serviciu. Cred că vă refereați la Regatul Unit, nu-i așa? Da, confirmă vorbitorul. Mulțumesc, spune președintele. Am vrut să subliniez cele spuse de dumneavoastră. Acum are cuvântul domnul Maștalca. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Serviciul European de Acțiune Externă este o expresie totală a instituționalizării politicii externe a Uniunii Europene. Personal văd aici două probleme fundamentale. Este clar că politica externă și de securitate rămâne în competența statelor membre și dreptul de veto în continuare se aplică atunci când se au decizii pe probleme fundamentale. Asta înseamnă că în cazul unor decizii cruciale, cum ar fi fost intervenția din Irak sau uh, problema Kosovo, nu a existat o decizie europeană. Pe când acum uh, Serviciul de Acțiune Externă va acoperi oarecum o agendă incompletă și când vine vorba de decizii politice, va veni pe locul 2 după deciziile statelor naționale sau uh, va tăcea din gură. Mi se pare că Miza acestei discuții rămâne însă compoziția acestui corp diplomatic european și pe baza informațiilor pe care le avem, se pare că rolul uh, statelor noi membre a fost subestimat. Ideea de a avea un serviciu european de acțiune externă n-a fost niciodată salutată în Europa. Birocrația europeană a reușit să vândă această idee, spunând că ea nu va influența uh, în mod negativ bugetul. Acum ne dăm seama că ea va costa totuși vreo 34 de milioane mai mult sau decât cele 441 de milioane planificate inițial. Și aceste diferențe uh, ies la iveală chiar înainte ca serviciul să înceapă să funcționeze. Amendamentul uh, regulamentului financiar cerut, cere ca auditorul principal să fie uh, cel al Serviciului de Acțiune Externă, dar s-a căzut de acord la Madrid că acest uh, serviciu să fie o instituție separată cu propria, propriul său audit și propria, propriile sale situații financiare lucrurile care au fost agrate la Madrid nu s-au respectat și acum ne aflăm într-o mare de confuzie în ce privește structura serviciului. Implementarea acestei noutăți aduse de tratatul de la Sabona este absolut dezagrabilă, însă nu sunt surprinsă, pentru că, așa cum se întâmplă mereu, uh, contribuabilii vor plăti pentru această lipsă de eficiență. Vă mulțumesc, spune președintele. Doamna uh, Hartung, domnul Hartung un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este o zi tristă aceasta în care vorbim despre uh, noul serviciu al uh, Lady Ashton, dar cei din uh, țările de jos nu s-au putut exprima cu adevărat nici măcar cu privire la tratatul de la Lisabona, ca să nu mai vorbim despre acest serviciu. Uh, care va costa miliarde de euro în anul care vine și și mai mult în anii următori. fără a deservi vreun scop util. Grupul nostru nu va vota niciodată pentru această idee. Ne opunem supra statului european, luptăm pentru democrație și libertate pentru statele membre suverane. Mulțumesc! Discutăm acum uh, aspectul seae însă nu trebuie să uităm echilibrul geografic ce trebuie să fie asigurat în crearea personalului, compilarea personalului acestui serviciu. Pentru moment, uh, o serie de oameni reprezintă mai degrabă vechile state membre, cele 15 vechi state membre. Dați-mi voie să vă dau câteva date statistice. Aveam doi ambasadori din 100 de ambasadori și acești doi ambasadori de care vorbeam proveneau din noile state membre. Din noul grup de 29 de ambasadori, doar patru provin din noile state membre. Sper că acesta nu va fi noul standard aplicat uh, SAE, dacă nu asigurăm principiul uh, echilibrului geografic, nu putem crea un serviciu european de acțiune externă care să funcționeze uh, în uh, scopul de a proteja interesele noastre ale tuturor. Nu putem fi mândri de un astfel de serviciu de european de acțiune externă. Sperăm că această reprezentare deficitară a statelor membre va fi eliminată în curând. Aceasta ar fi o soluție care ne va, care va genera la un moment dat atingerea echilibrului perfect din punct de vedere geografic. Abia în momentul respectiv, vocea Uniunii Europene va fi într-adevăr puternică pe plan internațional. Urmează domnul Vigenin. Mulțumesc, domnule președinte doamnă înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, estimați comisari, dragi colegi, astăzi este ultima ședință a Parlamentului în care discutăm structura, finanțarea, cadrul general al Serviciului European de Acțiune Externă. Mâine vom vota pe acest subiect și după aceea vom aștepta să vedem rezultate concrete din partea lui. Cum, după cum arată discuția de astăzi, uh, nu pot decât să sper că Parlamentul European va fi instituția care va ghida, va ajuta și va oferi idei noului serviciu pentru ca el să funcționeze eficient și pentru a face Uniunea Europeană mai vizibilă pe scena mondială. Serviciul de acțiune externă este poate cel mai vizibil rezultat al tratatului de la Lisabona. Noi toți care am susținut acest tratat am vrea să vedem că serviciul uh, se transformă într-un proiect de succes. Dați-mi voi să spun, doamnă Ashton, că există o că uh, ați fost confruntată cu, a, cu o administrație uh, dezechilibrată atunci când ați fost numită în post și asta a făcut ca dumneavoastră să fiți criticată încă de la începutul mandatului dumneavoastră. Când v-ați preluat mandatul, statele membre aveau un singur șef de misiune al Uniunii Europene. Și eu aș uh, nega categoric acuzațiile că uh, meritul profesional uh, este contrar uh, criteriului echilibrului geografic. Eu cred că cele două criterii merg mână-mână și de aceea sper, doamna Ashton, că angajamentele noastre vor da rezultate. Mulțumesc, domnul Lambsdorff, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. SAE reprezintă una dintre cele mai importante decizii ale Tratatului de la Lisabona. Peste șase săptămâni, Lady Ashton nu va mai fi doar uh, vicepreședinte al Comisiei, ci va fi un uh, alt reprezentant al Uniunii Europene în adevăratul sens al cuvântului. Acesta se va întâmpla la 1 decembrie 2010. Am reușit să obținem multe, am uh, reușit să eliminăm deficitele din trecut, responsabilitățile sunt clare, de, de Uh, de, dezbaterile deschise vor fi mult vor avea o calitate mult mai înaltă în cele ce urmează. Cei care își doresc vor rămâne în cadrul SAE, nu vor exista cote geografice, lucrul acesta este, este esențial. Eu sunt împotriva acestor cote geografice, chiar dacă Germania ar avea multe de câștigat de pe urma aplicării acestui principiu. Cred că premisele necesare pentru un SAE uh, Uh, de succes sunt întrunite. Parlamentul European ar fi încântat dacă dumneavoastră ați folosi în momentul de față uh, posibilitatea ce vă stă la dispoziție pentru a crea o, un serviciu de acțiune rapidă în caz de criză. Vă mulțumim! Urmează domnul Piotrovski pentru un minut. Șanovni Państwo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vedem cu tristețe faptul că solicitarea membrilor Comisiei AFET în ceea ce privește echilibrul geografic nu a fost respectată. S-au uh, întâmpinat probleme și există și dificultăți în ceea ce privește respectarea condițiilor de angajare a personalului principiul solidarității și al reprezentării adecvate nu pot fi umbrite de egoismul unor state membre mai mari. Și atribuirea de posturi diplomatice este o decizie ce trebuie luată de Lady Ashton, care are discreția respectivă. Din 150 de posturi, um, o țară ca Polonia, pe locul 6 ca dimensiune, primește doar două posturi. Așa că putem să ne întrebăm, noi așa, pe ce criterii a luat Comisia această decizie a atribuirii posturilor. Parlamentul decide cu privire la buget. Mulțumim. Mulțumim, domnul Baltazare, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Implementarea aceste decizii de către Consiliu privind organizarea și funcționarea noului serviciu de acțiune externă se va face prin uh, amendarea regulamentului financiar și uh, regulament, statutului funcționarilor comunităților europene. Vreau să, mă vreau să mă concentrez asupra unui singur punct din acest raport care a reprezentat un subiect de dificultăți în negociere și anume echilibrul uh, în cadrul corpului diplomatic european. Unii colegi ar fi vrut să avem criterii diferite pentru alegerea funcționarilor pe baza originei lor sau a cetățeniei lor. Aceste propuneri au fost, au fost evitate prin intermediul unor amendamente de compromis care uh, țineau cont și de echilibrul geografic sau de gen, fără să impună totuși niște cote naționale. Uh, alegerea unor cote naționale nu ar fi fost o metodă potrivită sau de dorit. După 50 de ani de integrare europeană, acum uh, creăm pentru prima dată primul serviciu cu adevărat european uh, diplomatic și acesta trebuie să poată să servească o politică europeană uh, externă la nivel european și să apere interesele europene și ca să facă acest lucru atunci personalul lui, funcționar ar trebui să reprezinte Uniunea Europeană și nu statele membre. Este propunerea care a fost adoptată ieri la Comisia Juridică privind raportul RAPCA uh, merge în această direcție și sper că vom merge și noi în această direcție. Președintele, mă tem că ați depășit timpul domnul Tarler. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Avem nevoie de o uniune puternică cu 27 de state membre. Dorim uh, toate cele bune în Serviciul European pentru Acțiune Externă. Este nevoie de acest serviciu. Însă cum ne putem asigura că SAE va fi acceptat de toți cetățenii europeni? Cum ne putem asigura că el va întruni spuma Europei? Putem să ne asigurăm de acest lucru angajând în cadrul serviciului diplomați din toate statele membre. Nu putem să punem în pericol soarta acestui serviciu reprezentând la nivelul său doar șase state. Doar șase state membre au primit posturi de nivel înalt. Ce se întâmplă cu celelalte state membre? Ce se întâmplă cu statele membre noi? Sper că nu veți ignora deciziile comisiilor Parlamentului European și sper că cel puțin în 10 ani vom fi remediat situația. Avem nevoie de o Uniune Europeană puternică cu 27 de state membre. Mulțumesc. Urmează domnul Sivieci pentru un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ne apropiem de încheierea unei noi proceduri de creare a unei instituții noi. Eu reprezint un nou stat membru, Polonia, și mă fascinează să fiu în miezul integrării europene când văd confruntările între instituțiile europene și când văd rezultatele uh, pe care le obținem, unul dintre ele fiind tocmai această discuție în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă. Parlamentul a fost foarte activ în această negociere însă acesta este, dacă vreți, copilul tuturor instituțiilor, nu doar a Parlamentului și uh, miza este integrarea statelor vechi cu statele noi europene. Rezultatele sunt amestecate, deci nu aș da nota 10 rezultatului, poate nota 8 și dumneavoastră, doamnă Ashton, trebuie să aveți grijă să aveți decizii cât mai transparente și bazate strict pe criterii obiective. Dacă vedem că oamenii sunt aleși și angajați pe baza meritelor și competențelor lor, nu vom protesta. Președintele întrerupe vorbitorul, ați depășit timpul. Următorul este doamna Vlașicova. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați comisari, Lady Ashton, stimați colegi, Vorbim astăzi despre un proiect unic, despre un serviciu comun european de acțiune externă. Fiecare protagonist a avut niște principii de respectat. În ciuda acestui lucru, raportorii au reușit să ajungă la un compromis acceptabil pentru toată lumea. Sper că Parlamentul European va sprijini acest compromis mâine. Îmi pare rău, întrucâtva, văzând că mulți vorbitori s-au referit doar la un singur subiect, și anume reprezentarea geografică. Viitor, nu s-a vorbit suficient despre viitorul acestui proiect. Cred că Uniunea Europeană își pierde poziția actuală și cred că Serviciul pentru acțiunea Externă ar avea rolul de a recâștiga poziția Uniunii Europene și de a o readuce printre protagoniștii principali, principali pe plan mondial. Sunt convinsă că Lady Ashton va alege o echipă de colegi care să nu reprezinte doar cele 27 de state membre, ci să reprezinte Uniunea Europeană în integralitatea sa. Mulțumesc! Vă mulțumim! Trecem la procedura Catch the Eye. Foarte mulți colegi își doresc să ia cuvântul. Nu putem să le oferim această posibilitate tuturor, însă Tocmai de aceea trebuie să fiu cât se poate de severă. Urmează doamna Costinger pentru un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. SAE va deține rolul elementar în cadrul uh, PESC. Pentru a-și asuma acest, uh, acest cadru e necesar, sunt necesare reguli cât se poate declare care pot permite funcționarea eficientă a acestui serviciu cer în special un control cât se poate de clar a procedurilor bugetare a acestui serviciu. Raportul domnului, doamnei Gresle și a domnului Rivelini pun accent pe acest aspect. Avem nevoie de declarații anuale și de asemenea declarații cu privire la activitatea SAE care trebuie să fie uh, oferite Parlamentului European. Și de asemenea descărcarea de gestiune revine normal uh, Parlamentului European. Raportul pe care îl avem în uh, fața noastră primește sprijinul meu și este un pas uh, potrivit în direcția cea bună. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Urmează domnul Howard. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să încep prin a felicita în altul reprezentant pentru că a susținut tradiția parlamentară de a traversa sala pe partea cealaltă Eh, mulți eh, politicieni care fac asta și-ar pierde susținerea lor, dar aici este foarte bine. Și să știți că mulți colegi au numărat minutele pe care le-ați petrecut eh, vis-a-vis, -vis, ca să spunem așa, de pe banca Consiliului, am și eu unele probleme în legătură cu SAE și anume managementul crizei, uh, uh, uh, echilibrul de gen și susțin multe idei care au fost deja ridicate de colegii mei. Însă am o încredere că dumneavoastră creați acest serviciu complet în spiritul tratatului. Am încredere că veți continua să fiți un factor unificator și să vorbiți pentru toate interesele europene. Am absolută încredere în angajamentul noastră față de egalitate și de spiritul reprezentativ. Am încredere în toate aceste lucruri și mâine și Parlamentul la vot își va manifesta încrederea. Urmează domnul Weigel. Mulțumesc, doamnă președinte. Găsirea de soluții de compromis cu privire la regulile financiare aplicabile acestui serviciu a fost un demers extrem de complex. Este important să ne coordonăm interesele și este dificil să facem acest lucru având în vedere istoria diferită a statelor membre. Însă bunul simț se găsește peste tot în Europa cu siguranță și uh, Cred că acesta este temeiul care ne unește și ne pregătește viitorul comun. Ar fi bine ca pe viitor politica externă a Uniunii Europene și rolul Europei pe scena mondială să reprezinte punctul focal, așa cum a reprezentat până acum punctul central de interes, așa cum până acum punctul central de interes a fost, a fost cel financiar. Cred că Parlamentul European va fi foarte interesat de aceste lucruri și vă urez mult succes. Urmează doamna Keller. Thank you. I want to come back to... Mulțumesc, aș vrea să mă întorc la problema valorii adăugate pe care Serviciul de Acțiune Externă o poate aduce și cred că o astfel de valoare pe care poate și trebuie să o dea este legată de coerența politicii pentru dezvoltare. Această prioritate trebuie să fie reflectată în politică de personal și în activitățile de training în legătură cu drepturile omului și prevenirea conflictelor, pentru că uh, aceste probleme sunt foarte sensibile și nu pot fi rezolvate numai prin declarație. Nevoie de angajament total și de un training de bună calitate. Asta vrem să vedem de la 1 decembrie încolo. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează domnul Pașca președinte. SEAE mm, își, se, își pregătește activitatea încetul cu încetul. Astăzi discutăm despre partea de finanțare a acestor activități și din acest punct de vedere, Lady Ashton, trebuie să ne dăm seama că resursele de finanțare a tuturor instituțiilor europene vin de, de la statele membre și SEAE va folosi bani proveniți de la cele 27 de state membre. Trebuie să vă dați seama de acest lucru, doamnă înalt reprezentant. Sigur, chiar dacă veți ține seama în primul rând de meritele celor pe care îi angajați, nu puteți desconsidera total principiul echilibrului geografic, pentru că nefiind reprezentat la acest nivel înalt de reprezentare al Uniunii Europene, ar putea anumite state membre să nu fie de acord cu susținerea acestui serviciu. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Sozer Wagner, ultimul la Catch the Eye. de Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că SAE reprezintă o oportunitate istorică pentru proiectul european, însă pentru a exploata acest, această oportunitate, e nevoie de o privire și o viziune pe termen lung. Nu avem nevoie acum de accente puse pe politica pe termen scurt, nu avem nevoie de un război între instituții, avem nevoie de o privire de ansamblu cu privire la uh, rolul pe care Uniunea Europeană și la, vrea să și-l asume pe plan internațional. Trebuie să facem exact contrarul celor făcute în urmă cu două zile. Era vorba despre uh, premiul Nobel și am auzit o mulțime de voci uh, care au dat glas diferitor uh, opțiuni, viziuni ale Uniunii Europene. Avem nevoie în acel moment de o voce comună. Vă mulțumim foarte mult. Acestea, aceștia au fost oratorii în cadrul procedurii Catch the Eye. Trecem acum la replica doamnei Ashton. Aveți cuvântul. Uh, Doamnă președinte, foarte pe scurt, uh, aș vrea să intervin de pe partea opusă a sălii Parlamentului. Sper că am uh, stat aici suficiente minute. Uh, Uh, așadar, aș vrea încă o dată să le mulțumesc uh, tuturor membrilor pentru o dezbatere extrem de interesantă, uh, din care trag următoarele concluzii. În primul rând, interesul față de echilibrul de gen și geografic, pe baza unui serviciu ai căror funcționari totuși să fie numiți pe baza meritelor profesionale. Important este de asemenea capacitatea de management al crizei și acest lucru trebuie să se vadă în capacitățile serviciului de acțiune externă, de asemenea, uh, firul roșu al acțiunilor noastre trebuie să fie protecția drepturilor omului în toate activitățile pe care le avem în uh, serviciul nostru și, de asemenea, înțeleg uh, backgroundul economic negativ în care se creează acest serviciu și înțeleg nevoia și dorința membrilor de a vedea un serviciu eficient care folosește cât mai bine resursele care sunt puse la dispoziție. Și, în fine, după multe luni de negociere, înțeleg dorința acestui Parlament de a vedea că acest serviciu de acțiune externă reflectă nevoile uh, europenilor, cetățenilor și uh, îi servește așa cum trebuie. Și aceasta e promisiunea mea de a încerca să îndeplinesc toate aceste lucruri în acțiunile serviciului. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu Vă mulțumim. Acum, în numele Comisiei, mai întâi domnul comisar uh, Lewandowski și mai apoi domnul Sefcovici, vă rugăm să fiți uh, cât se poate de conciși. Uh, Doamnă președinte, o scurtă reacție la intervenția doamnei Anderson, deși nu mai este în sală, privind principiul uh, neutralității bugetare. Uh, noi sperăm că acest principiu se va instaura pe termen lung în legătură cu toate serviciile și diviziunile Comisiei și Consiliului și în ce privește auditorul comun pentru Comisie și pentru Serviciul de Acțiune Externă, aceasta e o soluție bună care va trebui revizuită în 2013 și regulamentul uh, financiar nu uh, uh, reprezintă un prejudiciu adus acestei decizii. Aștept cu nerăbdare votul de mâine. Domnul Șefcovici uh, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să le mulțumesc uh, membrilor pentru atmosfera foarte pozitivă a acestei dezbateri și cred că de asemenea este important să mulțumim Consiliului pentru contribuția foarte importantă. Cred că această atmosferă pozitivă ne-a dus foarte aproape de decizia istorică de mâine. Așadar, încă o dată vreau să-mi exprim uh, recunoștința față de raportorii Parlamentului European și toți reprezentanții acestuia pentru că ei au făcut posibil această dezbatere posibilă, pozitivă și de asemenea îi doresc lui Catherine Ashton și serviciului său uh, succes și uh, nouă tuturor uh, o politică externă europeană puternică și bine coordonată și coerentă, pentru că sunt sigur că în anii următori aceasta va duce la o creștere în influenței noastre în afacerile mondiale. În fine, Comisia este gata de cooperare strânsă și de a oferi cele mai bune sinergii între instituțiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc foarte mult pentru intervenția foarte scurtă. E un lucru foarte bun de punct de vedere al timpului și acum Ajungem la raportori. Vă rog, domnul Rapca, un minut. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mai am uh, doar două comentarii. Am păstrat unul dintre comentarii uh, pentru final. Uh, foarte conștient de, de această mișcare a mea. Vreau să le mulțumesc celorlalți raportori, raportorilor din umbră, pentru colaborarea strânsă. E foarte e o senzație foarte, foarte bună aceea de a avea sprijinul colegilor și tocmai de aceea negocierile au mers atât de ușor. Al doilea comentariu e legat de echilibrul geografic. Doamna Nainski spunea că în compromis nu se menționează absolut nimic despre acest principiu. V-aș ruga să citiți acum că ne apropiem de promulgare textele. Dacă faceți lucrul acesta, vedeți, veți vedea că există comentarii cât se poate declare obligatorii din punct de vedere juridic cu privire la echilibrul geografic. Astfel, toate grijile dumneavoastră vor fi rezolvate. Vă mulțumim! Urmează acum domnul Gualtieri pentru un minut. Grație. Mulțumesc. Uh, spre mulțumirea tuturor s-a purtat această discuție și în urma unor eforturi mari, dar importante, s-a ajuns la unificarea unor uh, proceduri și politici diferite pentru a consolida acțiunea externă a Uniunii Europene fără a pune sub semnul întrebării caracterul comunitar al acestui demers și profitând în același timp de structurile în acest domeniu. E vorba de o problemă de administrație, dar nu doar atât. O condiție fundamentală pentru ca altul reprezentant să poată prin acest instrument să profite pe deplin de potențialul uh, Europei de a-l folosi pe acesta pe scenă mondială. Să putem acționa în Cornul Africii, în Caucaz sau în alte zone problematice. Cred că aceste provocări vor fi depășite și e cazul să fim mulțumiți. Înaltul reprezentant va avea susținerea de care are nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumim. Uh, dezbaterea s-a încheiat și mâine la ora 12.30 vom vota aceste rapoarte. Stimați